principal din această zi. Există două declarații scrise, doamnelor și domnilor, care au fost semnate de majoritatea eurodeputaților. E vorba de uh, numărul 26 din 2012, declarația scrisă pentru sprijinirea inițiativei Global Zero pentru o Um, renunțare la armele nucleare uh, în plan global. Domnul Valesa, domnul Bütikofer, domnul Kronberg, domnul Silesi și domnul Țem, că au fost responsabili. Și apoi, declarația 28 per 2012 în ceea ce privește ziua împotriva mobbingului în școli, uh, depusă de domnul Cumuțacos, Alvaro, Angelili, Badia Icucet și Taylor. S-a Um, găsit majoritatea necesară pentru adoptarea acestei declarații și, ca de obicei, veți găsi aceste declarații publicate în procesul verbal. Mi s-a spus că domnul Valența vrea să vorbească și domnul Cumuțancos, mai întâi domnul Valența în ceea ce privește inițiativa 26 Global Zero. Stimate coleg, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor care au semnat declarația scrisă și vreau să vă spun că o asemenea inițiativă impune încredere și convingere, așa că trebuie să lucrăm cot la cot, în așa fel încât să eliberăm lumea de arme nucleare. Această declarație scrisă arată că Armele nucleare sunt niște rămășițe ale trecutului și că trebuie să facem tot posibilul pentru a îmbunătăți viitorul tinerilor generații. Există din ce în ce mai multe cazuri în care plutonul dispare. Prin urmare, există un pericol acut de a um, um fi utilizate aceste arme de către oameni periculoși. Eu cred că ar trebui să milităm împotriva armelor nucleare și sunt convins că Uniunea Europeană poate să joace un rol activ aici, pentru că nu putem să trăim la umbra greșelilor. Suntem datori față de electoratul nostru și față de viitoarele generații să facem ceva, astfel încât acum ar trebui să milităm pentru viitorul tinerelor generații. Mulțumesc foarte mult, spune președintele, și acum dau cuvântul cu privire la declarația 28, ziua împotriva mobbingului în școli, dau cuvântul domnului Cumuțacos așadar. Κυρίες și κύριοι συνάδελφοι, Prin trei săptămâni. Mulțumesc. Dragi colegi, acum trei săptămâni, școlăriță din Italia s-a, suni, s-a sinucis fiindcă nu mai suporta agresiunile la care era supusă din partea celorlalți elevi de școală. Nu este, din păcate, nici primul, nici ultimul astfel de caz, uh, victima unui fenomen care capătă proporții îngrijorătoare. Acest uh, fenomen este unul al violenței verbale uh, psihologice și fizice care capătă proporții semnificative în uh, contextul comunicării actuale. Propunem, deci, organizarea unei zile europene de combatere a acestor uh, acte de violență în școală, acestei agresiuni în școli și noi ne dorim să nu mai uh, există nicio victimă a agresiunii în școli. Vreau să mulțumesc tuturor celor care și-au adus sprijinul la, la această inițiativă. Am um, câștigat o bătălie, trebuie să câștigăm și războiul. Vă mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Doamnelor și domnilor, un moment de, de atenție, vă rog. Uh, în legătură cu aceste două declarații, vreau să vă atrag atenția asupra următorului lucru. Prin decizia plenarei, Uh, am confirmat o schimbare destul de amplă în ceea ce privește situația declarațiilor scrise. Din experiență, dat fiindcă sunt deja de mai mult timp în această instituție, pot să spun că aceste schimbări mm, durează până să fie pe deplin absorbite în conștiința colegilor noștri și de aceea, pentru că mereu privim, primim întrebări adiționale, am ajuns la o decizie pe care am adoptat-o aici cu o majoritate confortabilă. Mm, de, vă amintiți că în drum spre plenară nu mai găsiți uh, acele mese cu declarațiile scrise. Am fost întrebat de ce și eu mi-am răspuns colegul respectiv pentru că așa am decis cu toții împreună. Deci cu privire la articolul 123 din regulamentul de procedură, noi avem o explicație amplă unde găsiți uh, toate informațiile necesare despre ceea ce s-a întâmplat și ceea ce se va întâmpla uh, cu declarațiile scrise de acum încolo. Uh, Serviciul nostru a elaborat un document exhaustiv în acest sens și uh, acesta va parveni, desigur, tuturor colegilor. Și acum, trecem la ordinea de zi. Există doar o singură modificare în programul nostru de lucru și se referă... Uh, stați o secundă, vă rog. E vorba de domnul Alfano care dorea să intervină, dar mai întâi să uh, termin eu cu ordinea de zi și apoi vă dau dumneavoastră cuvântul. În ceea ce